Good afternoon. Ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Colleagues, you may take your seats. Stimați colegi, v-aș ruga să luați loc. Electronic cards.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 But let's get started with... Avem uh, mai multe rapoarte, al doilea probabil uh, cel mai lung, intervenție fără microfon. We had a meeting, a coordinators meeting, April 24th. We were informed... Am avut o întâlnire a coordonatorilor în aprilie. Am fost informați că s-a făcut o propunere pentru plenara din mai cu solicitarea de a include o dezbatere privind, citez, practicile ilegale din Bulgaria, mai ales reprimarea și supravegherea politicienilor, jurnaliștilor și a oamenilor de afaceri. Conferința președinților a decis să nu includă această dezbatere pe ordinea de zi a plenare, ci să trimită chestiunea Comisiei Libe. în aceeași zi, 24 aprilie, după un vot în întâlnirea coordonatorilor, majoritatea coordonatorilor, și anume 30 pentru, 26 împotrivă, prin acest vot s-a decis să se includă această dezbatere pe ordinea de zi a Comisiei Libe. practici ilegale în Bulgaria, prin urmare. Supravegherea politicienilor, jurnaliștilor și oamenilor de afaceri. Dar PP-ul a contestat decizia și a cerut ca aceasta să fie supusă la vot în plenul comisiei în conformitate cu regula 192. Deci, iată, astăzi avem acest vot. Ați înțeles care este subiectul? Nu, sigur că ați înțeles. Domnul Matiu? Mulțumesc, domnule președinte. Monsieur le Président. Domnule președinte. Vă rog să respectați colegul care a luat cuvântul. Domnule președinte, vreau să vă spun că PPE-ul nu a contestat votul 26 la 30 după cum știți, în ședința coordonatorilor trebuia să existe o mare, o largă majoritate și acesta e motivul pentru care am dorit ca votul să aibă loc uh, astăzi. Dar nu contestăm, cum spuneam, acel vot 26 la 30. Și am un comentariu de făcut asupra formei. Conferința președinților a dorit pur și simplu ca Libe să decidă dacă trebuie sau nu să avem aici o dezbatere. Deci nu ne-a cerut să facem o dezbatere. Ei vor să, știe, să știe dacă noi, membrii comisiei, vrem sau nu o dezbatere. Deci vorbesc acum de chestiuni de formă. Grupul nostru ar dori ca în Comisia Libe să nu ne substituim noi unui tribunal. De aceea, pentru acest punct, se vede că Comisia Europeană a informat oficial că nu dorește să intervină pe acest punct, pentru că există un caz uh, în desfășurare în justiție. În al doilea rând, Comisia CRIM n-a dorit de asemenea să intervină cu unanimitatea votului grupurilor politice. Și în al treilea rând, așa cum ați spus, domnule președinte, conferința președinților n-a dorit nici ea să intervină și grupul nostru estimează că, din punct de vedere al formei, există așadar un caz în derulare și ar fi preferabil ca justiția bulgară să tranșeze pe această temă mai degrabă decât să o facă Comisia Libe. Iată ce doream să spun colegilor din Libe, pentru că dacă începem să dăm uh, cuvântul tuturor uh, țelor membre care sunt uh, supuse unei acțiuni în justiție a Uniunii Europene, nu mai terminăm niciodată. Deci nu mi se pare judicios ca Libe să se substituie unui tribunal. Iată de ce Libe a votat împotriva acestei sugestii. Uh, mulțumesc, doamnă Matiu, v-am ascultat uh, cu atenție și v-am înțeles bine. Comisia Libe nu este un tribunal, este o instituție politică care are toate drepturile, drepturile, mă scuzați, are posibilitatea să pună în discuție orice subiect de interes politic pentru întreaga Europa, nu doar pentru o țară sau alta, dar în orice caz vom vota exact așa uh, se va reglementa chestiunea. Ați înțeles așadar care este ideea. Trebuie să decidem dacă vrem să includem pe ordinea de zi a Comisiei Libe o discuție a situației din Bulgaria, la care m-am referit, așa cum a sugerat conferința președinților. A fost un vot în reuniunea coordonatorilor, în ședința coordonatorilor, dar conform regulilor de procedură, un grup politic are dreptul să pună aceeași întrebare întregii comisii și asta vom vota chiar acum. Deci întrebarea este, cine este pentru includerea acestui punct privind represiunea în Bulgaria și practici legale pe ordinea de zi a Comisiei Libe. Dacă sunteți pentru, votați da, dacă obiectați, votați nu. E clar, da? Deci haideți să votăm. Votul este deschis. Votul este deschis. Verificăm electronic. Avem o problemă cu cartelele electronice. PPE-ul are 5 în plus. Deci vă rog, nu vă mai bateți capul. Nu vă mai bateți capul. PPE-ul este cu plus 1, plus 2, S și D plus 1. Vă rog să vă ajustați numărul de membri care votează. Acum e, pare ok. Votul este deschis. Votăm. PPE plus 1. Un PPE în plus. Unul în plus. Cine este cel... Cine votează în plus? Votul este închis. 32 pentru, 26 împotrivă, deci aproape la fel ca și la ședința coordonatorilor. Deci se pare că este adoptat. De acum trecem la raportul Macovei. It's the proposal for a directive. Este vorba de o propunere de directivă a Parlamentului și Consiliului privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană. Raportor, doamna Macovei. Vă anunț că amendamentul 163 a fost retras. Trecem la vot. Sunteți gata? Începem. Mandat de compromis 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 71. E la fel ca și 70. Devine caduc. 70, devin caduc următoarele. 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. E vreo problemă? 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, nu e clar. Haideți să verificăm. Votăm electronic la 84, Votul e deschis. Acum e închis. Un vot în plus de la PP, un vot în plus de la socialiști. Puteți să corectați un pic în jos numărul? Acum. Douăzeci la 24 se adoptă. 87. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 90 pentru împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A, bun, verificăm, verificăm la 95. Ne întoarcem la 95 vote deschis. Acum deschidem votul la 95. Închidem. Prea mulți de la PP. Unul în plus, acum e bine. 23. 31 împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. S-a adoptat nouă? Nu s-a adoptat nouă? Nu e nicio problemă acolo. Mergem la 109 pentru împotrivă. Nu e clar rezultatul. Haideți să verificăm la 109. Votăm la 109. Votul este deschis. Închis. Respins 14 la 42. La 111. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Suta 12. Pentru împotriva abține respins. 113. Pentru împotriva abține respins. 116. Pentru împotriva abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 130 pentru, împotriva, abțineri, respins. 131 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 134 pentru, împotriva, abțineri, respins. 133 pentru, împotriva abțineri, respins. 135 pentru, împotriva abțineri, respins. 103. Să verificăm la 135. Verificăm la 135. Verificăm. Închidem votul. Un vot în plus de la PPE. 30 pentru 27 împotrivă se adoptă. 25 pentru împotrivă obțineri. Cred că ca și înainte adoptat. 138. Nu. 26. 26. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 144 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 143 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 145 pentru, împotriva, abțineri, respins, mi se pare, dar verificăm. Să ridicați mâinile mai sus, ca altfel nu văd bine. Verificăm la 147. Deschidem votul și îl și închidem. O persoană plus de la PP. 23 pentru 29 împotrivă este respins. Unu 45 a fost respins. Acum votăm la 147. Pentru, împotrivă. La 147 Haideți să mergem mai departe. Cine este pentru 147? Împotriva? Abțineri? Respins. 148. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 149. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 150. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 151 pentru, împotriva, abțineri, respins. 152 pentru, împotriva, abțineri, respins. 153 pentru, împotriva, abțineri, respins. 54 pentru, împotriva, abțineri, cred că e respins. Nu e foarte clar, haideți să verificăm la 154. Deschidem votul. și îl închidem. 32 pentru 24 împotrivă se adoptă. 155 pentru împotrivă abține respins. 156 pentru împotrivă abține respins. 29 pentru Mă scuzați, 157, 157, vii peste eu, spune președinte. Cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum 29, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 159 pentru, împotriva abțineri, respins. 161 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 163, retras. 164 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 166 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 167 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 168 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, nu, 173 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum 174 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 175 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 176 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Considerente. Amendamentul 1 pentru. Da, doamna Boscurt. Intervenție fără microfon din sală. A bit. I've been reported that there was a mistake. Mi se spune că a fost o greșeală atunci când s-a redactat uh, tabel, s-a făcut o greșeală în numerotarea amendamentelor. O să-l votăm pe noastră la sfârșit, înaintea votului final. Haideți acum să facem însă considerentele. Amendamentul de compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă promisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă 58 pentru, împotriva, abțineri, respins. 59 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotriva, abțineri, respins. 61 pentru, împotriva, abțineri. Te verificăm la 60.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 Mai avem un amendament. 72 și 73 le votăm împreună. 72 și 73. Am sărit peste ele, a fost o greșeală în întocmirea tabelului, lipseau acele amendamente. Doamna Boscur ne-a atras atenția, așa că votăm acum 72 și 73 împreună, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum avem votul final. Întâi, textul în forma modificată. Vot electronic. Deschidem votul. Închidem. opt pentru, 7 împotrivă, 2 abțineri. O felicităm pe doamna Macovei. Dar mai avem încă un vot, votul pentru deschiderea negocierilor interinstituționale, incluzând compoziția echipei de negociere. Acum vom dăm, votăm mandatul de negociere. Deschidem votul. Închidem. 46 pentru, 7 împotrivă, 3 abțineri. Încă o dată, o felicităm pe doamna Macovei și îi mulțumim. Doream să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la redactarea acestui raport. Vă mulțumim și noi, spune președintele. Mai avem un vot, un vot uh, specific votăm Comitetul Științific al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. În această dimineață l-am avut aici pe directorul acestei instituții, domnul Morten Ieran. Acum votăm candidații. Avem lista scurtă de candidați pentru Comitetul Științific. Fiecare membru poate vota pentru un maximum de 11 membri ai acestei, acestui comitet științific. Așa că vom proceda în următorul fel. Am să citesc fiecare din cele 21 de nume de experți care au rămas pe lista scurtă și votăm individual pentru fiecare dintre ei up to a maximum. Fiecare are dreptul să voteze, fiecare dintre se poate vota maxim de 11 ori. Cei care vor fi listați conform, conform numărului de voturi vor fi evident cei care vor primi uh, cel mai mare număr de voturi. Deci, îi vom uh, prezenta într în ordine, și primii 11 vor fi aleși. Deci vă păstrați, puteți vota pentru maxim 11 candidați. Vreau să vă reamintesc, ideea aici este că uh, actualul Comitet Științific al Agenției pentru Drepturi Fundamentale, uh, mandatul acestuia, mai precis, expiră în, pe 3 iunie anul 2013. Există un regulament privind uh, Comitetul de Conducere, care spune că acest, uh, această agenție trebuie să consulte Comisia Libe înainte să numească 11 membri ai noului său comitet științific. Uh, avem această listă de 21 de candidați eligibili. This list, according to the system I refer to, Just to remind you... Să vă reamintesc, nu puteți vota nu sau nu vă puteți abține. Pur și simplu votați candidații pe care îi preferați. Până la 11, da? It's a very specific vote, but not, not that complicated. E un vot uh, mai specific, dar nu foarte complicat totuși. Domnule președinte, avem un minim de voturi. Deci faceți, votați cât de, câți doriți. Și cei care au primit cel mai mare număr de voturi Deci nu avem un minim. Nu. Deci fiecare o să primească un număr de voturi și o să-i clasăm în funcție de numărul de voturi pe care îl primesc. E o procedură secretă. Deci votăm electronic și uh, echipamentul va face restul. Așadar, haideți să votăm. Deci, votăm, începem cu lista, sunt în ordine alfabetică, începem cu Rosemary Byrne. Votăm pentru Rosemary Byrne. Votul este deschis. Acum este închis. Nu anunțăm decât la sfârșit. Al doilea Domnul Olivier de Schutter. Domnul Olivier de Schutter. Votăm acum, votul este deschis. Votul este închis. Al treilea. Domnul Han Enzinger. Da, doamna Zomer. Mai am o întrebare în legătură cu votul. Dacă nu doresc să votez pe cineva, trebuie să votez nu sau pur și simplu să nu votez? Pentru că ă, dacă nu votez deloc, atunci de fapt nu mai este un vot secret, practic. Poate să-mi explice cineva în ce constă confidențialitatea? Keine nein, keine... Nu există nu, nu există nici abținere. Da, dar în cazul acesta nu mai este un vot secret. Da, asta este corect, spune președintele. Yes, Frau Holmeier. Doamna Holmeier. Domnule președinte, dacă doriți ca votul să fie secret, atunci este imposibil să avem posibilitatea doar să votăm cu da, pentru că în felul acesta fiecare poate să vadă cine a votat și cine n-a votat. Deci eu nu știu uh, cum mai poți afirma despre vot că a fost secret dacă eu nu am posibilitatea decât ori să votez, ori să uh, cu da, ori să, mă, să nu votez. Nu members voting are not regulated by the system. It's an electronic secret ballot. just, just let me, I mean, we shouldn't, we shouldn't be interrupting because we are right on. N-ar trebui să ne întrebăm pentru că suntem în mijlocul votului, dar dați-mi voie să explic. Am mai spus odată, e un vot foarte special și un sistem de votare special. Este un vot electronic secret. Deci, acest sistem electronic este organizat și pregătit ca să nu lase pe nimeni să știe pe cine votează pentru un anumit candidat. Nu există împotrivă, nu există abțineri, deci cine votează în favoarea fiecărui candidat. Deci puteți să votați de maxim 11 ori. Înțeleg ce spuneți. Deși uh, Beculețul nu spune dacă ați votat da sau nu, dar doar dacă ați votat, atunci uh, vota, ați votat pentru cineva. Bine. Haideți să punem, uh, să includem și opțiunea de a te abține. Pentru că așa puteți apăsa și nimeni nu neapărat trebuie să știe pe ce buton apăsați în felul acesta. Deci vă abțineți sau votați favorabil un, anumit candidat. Deci puteți, puteți vota pentru 11 candidați sau puteți apăsa pe butonul din mijloc, ceea ce înseamnă abținere. Deci puteți vota da sau puteți să vă abțineți și atunci uh, aparatul nu va număra acest lucru. Deci să facem așa. Putem să continuăm? Bine, o luăm de la capăt. Haideți să o luăm de la capăt. Rosemary Byrne. Votul este deschis. Rosemary Byrne. Votul este deschis. Votul este închis. Olivier Deșută. Votul este deschis. Votul este închis. Domnul Han Enzinger. Votul este deschis. și acum închis. Domnul Patrick Festi, votul este deschis. Votul este închis. Domnul José Manuel Fresno, votul este deschis. Acum e închis. Domnul Martin Gramatică. Votul este deschis. Gramatikov. Votul este închis. Doamna Constanțe Greve. Votul este deschis. Acum este închis. Domnul uh, Klaus Christian Gulman, votul este deschis. Votul este închis. Doamna Christine Cruma, votul este deschis. Votul este închis. Domnul Joseph Marco, votul este deschis. Closed. Now, Mrs doamna Johanna Niemi. Votul este deschis. Acum închis. 2012. Domnul Michael Cornelius O'Flaherty. Votul este deschis. Now closed. Votul este închis. Domnul Shane Neil O'Higgins, votul este deschis. Now closed. Închis. 14. Mr. Gerard Quinn. Domnul Gerard Quinn, votul este deschis. Now closed. Votul este închis. 15. Mrs. Ana Maria Salinas de Frias. Vote is open. Doamna Ana Maria Salinas de Frias, votul este deschis. Now closed. Acum închis. Now, Mr. Daniel Tarsish. Domnul Daniel Tarsish, votul este deschis. Now closed. Votul este închis. Acum numărul 17. Domnul Hannes Tretter. Votul este deschis. Now closed. 18. Votul este închis. 18. François Tulkens. Votul este deschis. Now closed. 19. Closed. 19. Doamna Cristina Van Vergen. Deschis. Closed. Închis. 20. Mr. Roman. Domnul Roman Virozevski. Votul este deschis și închis. Domnul John Lynch. Deschis și închis. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. Just, just, just an announcement in case. Before we continue to the next point. Înainte de a continua cu ultimul, următorul punct de pe ordinea de zi, mi s-a cerut să vă reamintesc că în acest moment Comisia CRIM uh, își ține ședința alături la 4Q2. Mulți membri din Comisia Libe sunt și membri în Comisia CRIM. Ei au o întâlnire cu Parlamentele Naționale pe următorul subiect. Citez rolul și experiențele parlamentelor naționale în lupta împotriva crimei organizate, a corupției și uh, spălării de bani. Uh, cu titlu informativ, pe uh, ordinea de zi a CRIM, dezbaterea pe aceste teme este în prezența raportorului Giacolino. Începe la 4 fără 10. 4 fără 10 începe dezbaterea, adică aproape acum. Trecem mai departe. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Moving on.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 It's point number 16. Please, if I may have your attention. Silence in the room. Liniște în sală. Vă rog, liniște în sală. Ok. It's point number 16 concerning Punctul 16, delegația privind situația refugiaților uh, sirieni din Iordania, delegație care a avut loc de pe 11 februarie pe 14 februarie 2013. Este un punct uh, care se referă la prezentarea raportului delegației și oarecare dezbatere împreună cu Comisia Uh, un altul comisariat ONU uh, pentru refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație. Da. Domnul Papa Nicolau, vă rog, liniște în sală. Domnule președinte, pe ordinea de zi, acest subiect este prevăzut la ora 4 și 10. Deci, dacă e posibil să avem o pauză, ca să avem toți raportorii și raportorii numai pentru că ei nu sunt aici. Domnul Picker nu este aici. The, the, the persons who, who are part of the delegation. Persoana care au făcut parte din delegație, nu sunt aici. Minutes because, because... Pauză de 20 de minute pentru că unii oameni care ar trebui să fie aici care uh, se discută acest nu sunt în sală. Deci la 4 și 10.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

please. We may have your attention. Vă rog, atenție. Uh, reluăm, reluăm uh, discuția noastră. Așa cum spuneam, discutăm delegația în Iordania, misiunea din Iordania privind situația refugiaților uh, sirieni din Iordania, care a avut loc la jumătatea lunii februarie. Delegația a avut patru membri, inclusiv Sargentini, domnul Iurben Perker, domnul Marian Jean Marinescu și eu însumi ca șef al delegației. O să vă fac o scurtă prezentare a impresiilor pe care le-am adunat. Sigur, sunt uh, exprimate în raportul, sunt rezumate în raportul scris care a fost distribuit. A fost o experiență emoționantă, am avut, uh, sigur, acolo o situație, am, ne-am petrecut timpul uh, dedicat vizitei, verificând mai ales situația refugiaților sirieni din Iordania vizitând uh, vizitând uh, lagărul Satria. A fost o experiență incredibilă. ți aminte că criza a început în 2011. 4 milioane de oameni au fost afectați de acest conflict. A fost, uh, acest conflict a silit 2 milioane de oameni să-și părăsească locuințele, orașele, satele. Mai mult de jumătate dintre refugiații sirieni din țări, care au ajuns în țările din jur sunt copii și 40% sunt sub vârsta de 11 ani. Copii foarte mici. Aproape 90% din numărul total de refugiați sirieni au ajuns în 2011 în Iordania. Deci Iordania a trecut uh, prin experiența unei creșteri uh, uimitoare a numărului de refugiați, uh, de oameni care au trecut frontiera brusc și estimările actuale sunt de 250.000 estimările oficiale, persoane înregistrate ca refugiați lunar, 250.000. Uh, vizita la uh, lagărul Sadri a durat o zi întreagă. Acolo trăiesc aproape 100.000 de oameni. Într-un loc, într-un lagăr de refugiați care nu exista acum câțiva ani, a fost construit în iulie 2012 deci este o concentrare incredibilă de oameni acolo, uh, care sunt ajutați de o serie de ONG-uri, uh, UNICEF, UNHCR, Organizația Internațională pentru Migrație și așa mai departe. Și Organizația Salvați copii, multe altele. Securitatea, evident, este o problemă acolo principala preocupare fiind uh, legată de căsătorile unor copii, distribuția hranei, violențele și așa mai departe. Dar, în afară de acest uh, la există un număr din ce în ce mai mare de refugiați urbani pentru că 80% dintre refugiații CNN, sirieni uh, trăiesc în comunități urbane. Situația are un impact asupra structurii, infrastructurii locale, serviciilor de sănătate, educație. Deci pune foarte multă presiune pe capacitățile, capacitatea iordanienilor de a face față acestor cereri, oricum ar fi posibil. De asemenea, ne-am uh, ocupat să vizităm centre de înregistrare, facilități de frontieră și de tranzit. Ne-am întâlnit cu mm, autorități iordaniene, cu înalți oficiali, cu ministrul afacerilor externe, Ministerul Ministrul Planificării și Ministrul de Interne. Ministrul Afacerilor Externe a subliniat faptul că Iordania are o politică a ușilor deschise și că nu s-a efectuat nicio expozare a refugiaților. Și ministrul de interne a subliniat că mult mai multe resurse sunt necesare pentru a menține securitatea, în special securitatea socială și protecția familiilor și a refugiaților femei și că bugetul iordanian nu ajunge pentru asta și evident au subliniat nevoia de a crește cooperarea comunității internaționale și în ce ne privește cooperarea Uniunii Europene. Ne-am întâlnit cu o serie de organizații internaționale și ONG-uri și am uh, redactat concluzii noastre care exprimă, evident, uh, îngrijorarea în legătură cu criza umanitară și salutăm eforturile autorităților Eh, iordaniene și ale comunității internaționale de a ajuta Iordania, dar totuși am observat că capacitățile Iordaniei sunt aproape eh, pe, pe sfârșite și că fără susținerea comunității internaționale, resursele limitate care există nu sunt suficiente nici măcar pentru a îndeplini nevoile de bază ale numărului din ce în ce mai mare de refugiați. Așadar am subliniat responsabilitatea comunității internaționale, am cerut autorităților iordaniene să păstreze frontierele deschise pentru toți refugiații care fug din Siria. Ne-am exprimat convingerea că împărtășirea uh, poverii între țări arabe vecine este esențială pentru un management ordonat al crizei și pe termen lung am considerat că stabilirea unui program de protecție ar fi foarte importantă și am subliniat nevoia de a crește cooperarea între actorii care uh, operează pe teren, incluzând ONG-uri și coordonarea la frontieră. Am invitat uh, spre o, am cerut o concentrare a eforturilor acolo unde ele sunt uh, cele mai necesare. Am invitat autoritățile iordaniene să se asigure că în uh, lagărul de refugiați se respectă statul de drept și uh, lucrătorii umanitari au acces la frontiere. Considerăm că protocolul de asistență și monitorizare la frontieră ar reprezenta o valoare adăugată în îndeplinirea acestui scop. Acesta este raportul și sugerez că după ce am prezentat versiunea rezumată a delegației, acum deschidem uh, discuțiile cu organizațiile care sunt reprezentate aici, în această sală. Sugerez să dăm mai întâi cuvântul reprezentantului uh, UNHCR, domnul Cocktail, dacă doriți să faceți comentarii. Vă rog. Mr. Cocktail? Yes. Yes, please. Vă rog. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a dat să vorbesc. Situația din Siria și consecințele vaste umanitare um, merită toată atenția noastră, nu doar din perspectivă umanitară. Trebuie să urmărim evoluțiile de acolo, trebuie să susținem statele din regiune care își asumă majoritatea responsabilității pentru a primi refugiații, Iordania și Libanul în special. Peste 8.000 de refugiați sosesc în fiecare zi în statele vecine. Vreau să subliniez de asemenea că și Turcia a jucat un rol foarte important, oferind uh, un sprijin extraordinar și este important să ținem seama că Turcia din aprilie 2011 uh, a recepționat 400 de mii de refugiați. Deci numărul de refugiați este mai mare decât uh, toți uh, solicitanții de azil pe care statele membre ale Uniunii Europene au primit în anii trecuți. Deci noi trebuie să ne gândim ce trebuie să facem aș vrea să vă vorbesc astăzi și uh, despre alte câteva aspecte, despre îngrijorările noastre în legătură cu sirienii din Europa. Trebuie să completăm legislația în ce privește sistemul acordării de azil și să trecem la transpunerea în practică, la implementarea acestor prevederi. Trebuie să ne gândim însă și la uh, amendamentele care se propun Ehm, pentru a veni în întâmpinarea acestor oameni care necesită o protecție internațională. Trebuie să facem pași concreți pentru a asigura protecția celor pe care îi primim. Numărul refugiaților sirieni, eh, al solicitanților de azil, nu este foarte mare, șase de mii eh, de oameni începând cu anul 2011. Deci, eh, în baza Convenției pentru refugiați sau a altor forme de protecție, ei sunt primiți în statele membre, dar există încă lacune în domeniul de protecție. Există uh, state în care acești solicitanți de azil din Siria ajung practic într-un fel de centre de detenție trebuie să vedem care este situația de implementare a reglementărilor referitoare la refugiați în statele membre. În ce privește accesul teritoriul european al solicitanților de azil, trebuie să ne gândim că ar trebui să permitem și ca membrii familiei uh, solicitantului de azil să poată să Um, se refugieze în statele membre. Deci trebuie să um, revedem care este achiul comunitar în ce privește acordarea de azil, să vedem uh, dacă implementarea se produce corespunzător condițiilor de asistență umanitară în centrele de um, detenție. Pentru că nici reunificarea familiei nu este facilitată pentru că există uh, formalități complicate uh, și uh, perioade îndelungate în care acest lucru ar fi posibil. Trebuie să ne îngrijim ca prevederile achiului comunitar să fie respectate cu strictețe și să nu existe din acest punct de vedere abordări discreționare. Autoritățile însărcinate cu acordarea de azil trebuie să creeze garanții pentru ca solicitanții din Siria să poată să ajungă pe teritoriul european. Trebuie de asemenea să ne asigurăm ca mm, drepturile umanitare de bază să fie respectate, ceea ce este în clipa de față încă o lacună, cel puțin în câteva state membre. Trebuie ca în Europa solicitările de azil să nu fie însoțite și de um, atitudini de persecuție, să creăm condiții uh, ca reunificarea familiei solicitanților de azil să fie facilitată, iar situația refugiaților din Siria trebuie să um, se rezolve prin acordarea de protecție. În legătură cu acest element, înaltul comisariat ONU pentru refugiați um, Ehm, a acordat asistență pentru 5.000 de refugiați sirieni în cadrul unui program umanitar. Au fost identificați acești oameni, ehm, necesitatea lor de ehm, transmutare pentru ca ei să poată fi eh, primiți în anumite centre, în Suedia, Danemarca, în Elveția, de pildă. Monitorizăm situația pentru a crea și alte posibilități de plasament al acestor solicitanți de azil în statele care pot eh, oferi o contribuție substanțială în acest sens. Este important ca Uniunea Europeană să dovedească că este eh, solidară cu statele uh, vecine Siriei, cum sunt Libanul, Iordania, uh, Turcia, um, astfel încât problemele conflictului din Siria să nu creeze uh, suferință refugiaților. Domnul François Gemens, expert în situații ONU post-criză, situat la Bruxelles. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mă refer la activitatea noastră în Iordania. Noi acordăm asistență în domeniul transportării refugiaților de la facilități de tranzit până ajung în taberele de refugiați. Avem um, o medie de 1500 de refugiați pe zi um, pe care îi ajutăm, îi transportăm spre uh, taberele de refugiați și în clipa de față avem asemenea transporturi și pentru taberele din uh, Emiratele Unite. Majoritatea refugiaților vin din Daha și din regiunile uh, vecinate. Avem o echipă medicală care uh, acordă asistență uh, medicală refugiaților din tab- tabere. De asemenea, desfășurăm activitate de screening pentru a depista tuberculoza și pentru a combate diverse maladii în taberele de refugiați. încercăm să preîntâmpinăm deteriorarea situației uh, referitoare la securitatea ă, celor care trăiesc în taberele de refugiați, să combatem de asemenea fenomene cum sunt prostituția sau alte fenomene nefericite. Atât doream să vă comunic, vă mulțumesc. Din partea Comisiei Europene, domnul Antoine Lemasson este din partea Direcției Generale ECO. Mulțumesc pentru uh, prezentarea pe care ați făcut-o legată de deplasarea delegației. Situația este foarte interesantă. Dacă comparăm cifrele, numărul uh, de refugiați uh, care figurează în raport și dacă ne gândim deci care a fost situația de acum trei luni și care este situația actuală. Există o creștere spectaculoasă, da, ceea ce înseamnă o deteriorare a situației umanitare. Acest lucru este valabil pentru interiorul Siriei și pentru statele vecine. Doresc să vă amintesc că în clipa de față există 1,4 milioane de refugiați uh, care sunt înregistrați refugiați, refugiați din Siria în statele vecine, în timp ce la începutul acestui an cifra uh, era uh, de 500 de mii doar. Nu mă voi referi la situația în interiorul Siriei, dar din un anume punct de vedere, considerăm că acest conflict sirian, în clipa de față, um, creează un risc de uh, destabilizare a regiunii. Um, este vorba de statele vecine, Libanul și Iordania, care nu sunt state puternice din punct de vedere financiar și în care situația se deteriorează. Deci, noi încercăm să avem o prezență activă um, la fața locului, avem experți din partea direcției ECO în regiune, la Beirut, Ankara și Gaziantep, am avut și în Damasc, dar uh, a, acea misiune a înghețat datorită a, uh, deteriorării situației avem o prezență activă, inclusiv prin vizite la nivel înalt, Uh, doamna comisar Gheorgheva s-a deplasat deja în Turcia și în decembrie a vizitat Iordania și Libanul împreună cu uh, înaltul comisar Gutierrez și în Iordania și uh, Liban la finele acestei săptămâni se va deplasa din nou va încerca să analizeze uh, situația din zona de graniță și în Liban, în uh, regiunea Bekaa um, va avea o întâlnire cu primul ministru și cu ministrul competent pentru problemele refugiaților, atât din Liban cât și din Iordania. Deci, uh, noi încercăm să ne sprijinim partenerii, colaborăm și cu Crucea Roșie în zonă și trebuie să menționăm că în această etapă Uniunea Europeană este principalul donator în ce privește încercarea de rezolvare a crizei în zonă. Și Uh, am uh, pus la dispoziție 200 uh, de milioane din partea Comisiei care, și de asemenea 273 de milioane din partea statelor membre. Aș mai menționa că acest sprijin financiar uh, merge spre Siria, jumătate din acești bani, un sfert în Liban și un sfert în Iordania. Noi considerăm că Irakul și Turcia, dacă tot trebuie să facem o prioritizare, ar avea posibilitatea să uh, contribuie din resurse proprii la uh, ajutorarea refugiaților. Noi ne vom strădui să creștem aceste sume. Uh, ar fi vorba de 65 de milioane de euro suplimentar uh, la dispoziția celor trei state. Siria, Libanul și Iordania și uh, trebuie să ne gândim, sigur că resursele noastre sunt limitate, dar uh, și că, să ținem seama și de alte situații de criză în lume. Ați uh, vorbit despre uh, încercarea de a transmite mesajul către autoritățile libaneze și iordaniene să respecte principiul granițelor deschise și mulțumim pentru uh, aceste demersuri, dar credem că din punct de vedere politic și financiar trebuie întreprins și mai mult. Ceea ce s-a făcut până acum nu este suficient și avem discuții cu colegii de la Serviciul de Acțiune Externă din serviciile Comisiei pentru a elabora un pachet cuprinzător ca răspuns la situația de criză. Înainte de a asculta comentariile din partea eurodeputaților, să îl auzim pe domnul Matias Öl din partea Comisiei Europene. Let me thank, uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dați-mi voie să mulțumesc Parlamentul European și Comisiei Libe pentru invitația pe care mi-au făcut-o de a participa la acest schimb de opinii pe tema refugiaților din Iordania, pentru că ne îngrijorează foarte mult situația din Siria și, de asemenea, îngrijorează suferința refugiaților din regiune. Raportul menționat ne-a arătat pe deplin cât de disperată este într-adevăr situația din teren. Noi am examinat raportul noastră și salutăm concluziile comisiei dumneavoastră, sprijinim pe deplin recomandările dumneavoastră în același timp. Dincolo de asta însă, onorați membrii, trebuie să mă refer la faptul că o serie dintre aceste recomandări deja au fost traduse în realitate. Și să mă refer la ele în două puncte de vedere, securitatea din teren și apoi situația solicitanților de azil sirieni din Europa. Uniunea Europeană are o politică clară în ace- pe teren în aceste zone oferim asistență umanitară continuă refugiaților și persoanelor strămutate în regiune și unde este posibil chiar pe teritoriul Siriei. Din acest punct de vedere, Comisia Europeană cooperează îndeaproape cu agențiile Națiunilor Unite, mai ales cu înaltul comisariat unul pentru refugiați. Recomandarea noastră numărul 5 se referă la acordarea de sprijin în mod continuu, odată cu prezența acestui flux de refugiați, Uniunea Europeană a oferit asistență și forme esențiale de protecție atât celor refugiați în zona de conflict, și refugiaților care au părăsit Siria și și-au găsit adăpost în țările învecinate, și anume Iordania, Liban, Turcia și Irak. Existența umanitară permanentă rămâne, în opinia noastră, prioritatea numărul 1, iar colegul meu de la DG ECO a spus deja că suntem principalul ofertant internațional de ajutor în această regiune. În același context a subliniat și importanța rolului jucat de țările vecine care își păstrează frontierele deschise refugiaților sirieni, lucru menționat la recomandarea 6, și mă refer aici la Iordania, Turcia, Liban și Irak. Aceste țări au fost extrem de generoase cu acești refugiați, au oferit ajutor și prin, prin ajutorul oferit Comisia încearcă să le sprijine, să stabilizeze situația pentru a proteja așa cum trebuie populația de refugiați. V-ați referit și la programul regional de protecția refugiaților, paralel cu eforturile umanitare, serviciile Comisiei, în cooperare cu partenerii internaționali, au un astfel de program al cărui obiectiv este dezvoltarea capacității capacității statelor învecinate de a face față fluxului de refugiați. Acest program include Iordania, Liban și Irak, lucru menționat la punctul 8 de recomandările noastre. Acest program se aliniază priorităților uh, statuate pentru astfel de programe în programul Comisiei, include o componentă de protecție a refugiaților și, în al doilea rând, măsuri care sunt întreprinse în beneficiul direct al refugiaților. Programul deveni operațional în acest an. Reprezentantul Națiunilor Unite s-a referit aici la rolul Turciei prin urmare, DG Enlargement are în vedere un program similar și pentru Turcia, în cooperare cu un alt comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. De asemenea, este important să nu uităm că trebuie să operăm cu prudență și în mod rezonabil Trebuie să lucrăm în cooperare cu țările din regiune. Nu putem conta totdeauna pe sprijin imediat și necondiționat. Și acest lucru nu trebuie scăpat din vedere. În final, am să mă refer la situația azilanților de origine siriană, care sunt acum în Uniunea Europeană. Domnul Costel s-a referit la cazul lor în detaliu. Până acum, uh, numerele, cifra lor nu a fost foarte mare, 32.000 de persoane au solicitat protecție în Uniunea Europeană de la începutul crizei din aprilie 2011 și până acum. Mai precis, până la finele anului 2012. 32.000 până la finele lui 2012. Cifrele cele mai recente confirmă o rată de acceptare de 93% la nivel european, v-aș ruga să nu depășiți timpul, mai avem și o dezbatere pe marginea organii, încă jumătate de minut, spune vorbitorul. Pare să există un consens general printre statele membre că sirienii care sunt prezenți în Europeană nu trebuie să fie trimiși înapoi în Siria, indiferent de statutul lor juridic. Însă, pe de altă parte, în anumite state membre, cererile nu prea sunt uh, acceptate, Grecia, Cipru, aproape 0%. Asta poate fi explicat doar parțial prin prezența unor persoane care nu sunt de fapt sirieni, dar pretind acest lucru. De aceea am organizat o serie de întâlniri în martie cu statele membre pentru a discuta această discrepanță între rata de acceptare a cererilor și măsurile care ar putea duce la mai multă convergență. Apoi, uh, chestiunea reunificării familiilor este și aceasta în discuție. Comisia consideră că familiile sirienilor care au drept de ședere în Uniunea Europeană trebuie să poată să vină aici și în acest sens Comisia a făcut un apel la statele membre rugându-le să ofere rapid vize umanitare pentru membrii acestor familii siriene. Conveniența între statele membre a fost discutată la o întâlnire cu caracter practic organizată de noi în martie. Îmi cer scuze că am depășit timpul, dar vreau să vă dau un raport complet. Acum, membrii care au participat la această delegație, domnul Pilche mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. A fost foarte interesant să ascultăm aceste rapoarte și să studiem și documentul comisiei noastre vizita, dacă îmi dați voie să mă refer pe scurt la ea, a demonstrat că organizațiile din Iordania au desfășurat o activitate excepțională și organizațiile internaționale de acordare de asistență, de asemenea, ă, au ă, acționat foarte bine, iar acolo unde a funcționat bine cooperarea și ajutorul la fața locului a fost foarte bun. Altă observație, după multe discuții avute cu refugiații, s-a dovedit că obiectivul principal pentru ei ar fi uh, pe termen scurt să putem în afara acestei țări să creăm o zonă de securitate pentru că oamenii doresc să se întoarcă cât mai repede înapoi în țară. Ei au spus chiar că ar dori în timp ce uh, se află în uh, taberele de refugiați, unii dintre ei s-au întors înapoi în țară pentru a vedea uh, ce distrugeri au mai fost făcute și pe au revenit. Deci, Eh, prioritatea este să acordăm asistență la fața locului, eh, iar eh, asistența să creeze și un climat de securitate, pentru ca cei aflați în preajma graniței să poată să se întoarcă înapoi în Siria, în patria lor. Va trebui să acordăm asistență și statelor vecine și uh, Aici trebuie să subliniem ideea că trebuie să aibă loc o repartizare a fondurilor în regiunea imediat uh, apropiată Siriei. Uh, pentru că în felul acesta putem sprijini dorința oamenilor de a se întoarce cât mai repede în țara lor. De asemenea, ar trebui să acordăm atenție ehm, restabilirii ordinii în Uh, taberele de refugiați, pentru că acum sunt practic uh, niște uh, tabere care au dimensiunea unui mic oraș și că apar fenomene de criminalitate, de exploatare, de prostituție. Trebuie combătute aceste fenomene, trebuie ca uh, ordinea, statul de drept să funcționeze și în aceste tabere. Este datoria noastră să ne îngrijim de acest aspect. Noi am uh, uh vorbit cu reprezentanții ai poliției din Iordania, astfel încât să fie o prezență polițienească masivă în aceste tabere, uh, care să poată să acționeze și preventiv. Acestea cred că sunt cele două principale obiective pe care trebuie să ne concentrăm pe termen lung. Prea puțin uh, s-a vorbit despre Uh, încercarea de a stabili uh, noi tabere de transmutare. Nu cred că acesta este un obiectiv pe care refugiații um, să și-l dorească. Ei doresc ca în imediat apropiere a graniței să um, existe posibilitatea ca ei să se refugieze. Mulțumesc foarte mult, doamna Reflect. Euh, Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succintă. Am avut ocazia să merg la Gaziantep și la Chiris la uh, anul trecut în toamnă și uh, lucrurile pe care le-ați prezentat în uh, raportul misiunii pe care ați făcut-o împreună cu colegii noștri. Sigur, n-am avut timp să citesc întreg raportul pentru că tocmai l-am primit, însă concluziile confirmă situația catastrofală pe plan umanitar și uman, pur și simplu, Uh, la care asistăm și în același timp uh, impotența politică, mai ales a Uniunii Europene, în ce privește protecție și de a da răspunsuri, de a da soluții uh, pentru a se pune capăt uciderilor. Un milion de oameni au murit. să nu uităm că e o civilizație întreagă care e pe cale să dispară sub ochii noștri și să nu uităm că rapoartele care au fost prezentate în această după-amiază, sigur, putem să spunem că Uniunea Europeană e primul donator, dar pe de altă parte, pentru că trebuie să fim uh, succinți, aflăm că începește, de exemplu, ajutoarele date ONG-urilor, organizațiilor umanitare, de exemplu, ajutorul alimentar în interiorul Siriei, va fi, bine, ar fi, spun ar fi, poate mă corectați, ar fi deturnate, aceste ajutoare alimentare ar fi deturnate și date anumitor organizații siriene și uh, canalizate către membrii regimului lui Bashar al-Assad. Deci cei care au cea mai mare nevoie ar fi privați de aceste ajutoare. Uh, de asemenea, e același lucru și situația la fel de dramatică în ce privește uh, medicamentele destinate celor care suferă, celor care sunt bolnavi cronic, acestea sunt, acești oameni sunt complet abandonați. Sigur că noi suntem primii donatori, dar efectele acestui ajutor nu sunt măsurabile. Nu vreau să mă pronunț pe al doilea dosar care a fost foarte bine prezentat în ce privește solicitanții de azil. Uh, acum trei, acum trei zile am, revin, am fost în Suedia și uh, acolo există o comunitate siriană foarte puternică. Sunt mii de sirieni, sunt familii siriene care sunt protejate în Suedia și împărtășesc uh, sentimentul uh, evocat și afirmațiile făcute uh, și anume că trebuie de asemenea o anumită solidaritate în ce privește dreptul la azil care să fie mai suplu datorită caracterului absolut excepțional al situației, caracterului inuman și și imposibil de ignorat uh, și care este descris clar în această comunicare. Nu voi vorbi nici de aspectele politice, nici despre, nici despre cele care tot vorbim de ele în legătură cu utilizarea armelor chimice. Acum e o bătălie a declarațiilor cine a folosit arme chimice și cine nu. Uh, acum cred că cel mai important este să ajutăm acest uh, Uh, popor martir care, pe care nu ar trebui să-l ignorăm dacă ne gândim și la istoria noastră a Europei. Mulțumesc, doamnă Grisbeck. heard, I don't see any further hands being raised. Mulțumim tuturor celor care au luat cuvântul. Nu văd alte înscrieri la cuvânt. Prin urmare, mulțumesc participanților la această prezentare a raportului delegației care a efectuat vizita în locurile unde se află refugiații sirieni. Intervenție fără microfon în sală? Există, într-adevăr, o deturnare de ajutoare alimentare acordate sirienilor? Este vorba de așa ceva? Sunt acolo orașe complet bombardate și aceste ajutoare alimentare trimise de europeni pleacă, știți în direcția cui, dar ajung de fapt în mâinile regimului Bashar al-Assad. E adevărat sau nu? E o întrebare precisă, probabil reprezentat un altul comisariat ONU pentru refugiați. Aș dori să răspundă înainte să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, chestiunea privind Ungaria. Uh, le, comisariat Mulțumesc, domnule președinte, în limba mea. Comisariatul uh, Națiunilor Unite pentru Refugiați nu se ocupă cu distribuția alimentelor în uh, interiorul Siriei, dar colaborăm cu multe agenții guvernamentale și interguvernamentale pentru a aduce ajutorul acolo unde este necesar, adică în zonele controlate de guvern și în zonele controlate de opoziție. Să vă spun că nu se deturnează ajutoare alimentare în Siria, ar însemna să vă mint există deturnări sistematice, nici asta nu e real. Trebuie știut că nu e ușor să lucrezi în Siria. De la începutul lunii martie, ca să mergi de la Damasc la Aleppo, la Alep, trebuia să treci prin 32 de puncte de checkpoint-uri, 8 guvernamentale și restul erau în mâinile opoziției. Și când spun opoziție, de fapt jumătate dintre ei nici măcar nu erau sirieni, erau ceceni, afgani și tot felul de naționalități. Deci la fiecare checkpoint trebuie negociată trecerea. Uh, deci, sigur, nu acceptăm să deturneze ajutoarele, dar nu e ușor să lucrezi în Siria. Asta vreau să spun. Asta era situația în, marți, în uh, martie. Acum sunt 50 de checkpoint-uri între uh, Damasc și Alep. Deci lucrurile s-au complicat. Există zone controlate de guvern, zone controlate de opoziție, că se scrie în ziare. Când te duci pe teren, situația e mult mai fluidă. Sunt zone în care azi e opoziția, mâine e guvernul. Sigur, există deturnări uneori și există dificultăți să ajuți populația care are nevoie. Mulțumesc. Să se ratu, pour le moment. Eh, Mulțumesc, asta ar fi tot pentru delegația în Iordania privind situația refugiaților sirieni. Și acum trecem la următorul punct. Punctul 17. Situația drepturilor fundamentale, standarde și practici în Ungaria. După așa zisul al patrulea amendament. Discutăm proiectul de raport prezentat de colegul nostru, domnul Tavares. Avem o rezoluție în fața noastră, februarie 2012, rezoluția Parlamentului European privind evenimentele din Ungaria. Atunci ni s-a dat un mandat să continuăm să monitorizăm situația și să vedem dacă recomandările au fost traduse în realitate. Domnul Tavares a prezentat cinci documente de lucru pe chestiuni specifice diferite și acum avem proiectul de raport. Domnule Tavares, sunteți primul care are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. După cum știți, S-au făcut multe, am pregătit deja cinci documente de lucru, patru dintre acestea au fost contrasemnate de grupurile politice care au decis să desemneze raportori din umbră. Am fost la Budapesta pentru o misiune de documentare în teren acolo și am avut contacte considerabile cu autoritățile maghiare și, de asemenea, cu toți membrii Parlamentului European care sunt interesați sau vizați de această chestiune. Suntem acum într-o etapă în care, după încheierea fazei de monitorizare empirică, toate grupurile politice și-au spus opinia, avem uh, opinia guvernului maghiar, toate aceste opinii au fost integrate în documentul nostru de lucru și putem merge mai departe în conformitate cu metodologia stabilită de la bun început și anunțată de mine. Așa am ajuns la proiectul de raport de astăzi. Să începem cu motoul, un pic obișnuit. Avem un moto, o introducere pentru un raport parlamentar. E vorba de un vers scris de un poet maghiar, probabil unul dintre cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare, uh, Petefi Sandor, un revoluționar de la 48. Iar acest vers din Peter Fischandor spune Asta a fost în maghiară, în traducere ar fi nu există țară acolo unde nu există drepturi. Deci avem acest moto, N-am vrut doar să recunoaștem ceea ce datorează Europa acestui, acestei țări atât de bogate din punct de vedere cultural și istoric. Nu. Acest moto este relevant pentru orice entitate sau sistem politic. Îți spune ceva, îți spune că nu există o țară, o patrie, nu există siguranță dacă drepturile tale nu sunt acolo, dacă drepturile tale nu sunt respectate. De asemenea, am putea spune, inversând termenii ecuației, putem spune că dacă, acolo, că dacă instituim drepturi fundamentale, atunci, practic, ajungem să clădim o casă, o țară. Și iată, la mai bine de 150 de ani de la versului Petefi, asta facem, să creăm o casă clădită din drepturi fundamentale, o casă în care se respecte statul de drept și drepturile cetățenilor europeni. Dacă ne uităm la tratate, cel mai important în acest caz este ceea ce se spune la articolul 2. În articolul 1 se spune că statele membre vor să formeze o uniune, în articolul 2 se spune că această Uniune se bazează pe respectul pentru demnitatea umană, respectul pentru democrație, pentru statul de drept, egalitate, libertate și respectul pentru drepturile omului, inclusiv dreptul minorităților. Este un articol recent, introdus acolo doar 2009, întrucât uh, nu exista înainte, în opinia mea, marchează un punct de tranziție pentru Uniunea Europeană. Uniunea nu mai este doar o Uniune a democrațiilor, la plural, ci devine o Uniune într-o democrație, o Uniune a valorilor democratice. Acest articol 2 nu e o invenție a unor birocrați din Bruxelles, ceva impus statelor membre, din potrivă. A fost o alegere a statelor membre care împreună au redactat acest document și au avut un cuvânt de spus și Ungaria a participat la redactarea acestui articol. O părți al articolului 2 au fost sugerate direct de reprezentanții guvernului maghiar de atunci, unde era vorba de drepturile omului și de drepturile minorităților. Restul statelor membre au adoptat acest principiu. Ungaria prima, Ungaria a fost prima țară care a ratificat tratatul de la Lisabona și odată cu el articolul 2. Aceste valori, prin urmare, aparțin, sunt comune tuturor statelor membre într-o societate care nu este doar democratică, ci aspiră la atingerea celor mai înalte standarde în materie de valori democratice, pluralism, transparență, deschidere, respect pentru minorități în general, egalitate și așa mai departe. Aceste valori se regăsesc și în spiritul evenimentelor din 89 sau, în cazul Portugaliei, 74. Asta înseamnă că apartenența la Uniune este un mod de a ne asigura că drepturile cetățenilor europeni sunt respectate și că nu o să ne abandonăm niciodată frații, pe ceilalți europeni înțelegând că dacă drepturile cuiva sunt încălcate, drepturile tuturor sunt puse în pericol. Și și din acest punct de vedere, istoria Ungariei ne oferă astfel de exemple, 56-89 evenimentele de atunci. Întrebarea, prin urmare, este cât de în serios trebuie să luăm aceste cuvinte de la articolul 2. pe mine, de mine, ca parlamentar, nu este niciun deală. Trebuie să luăm ce spune acolo extrem de în serios. Uh, numai pentru că ne revine această răspundere, sunt valorile Uniunii, extrem de relevante direct pentru instituțiile Uniunii, dar și în articolul 3 vedem că primul obiectiv al Uniunii este promovarea articolul, valorilor de la articolul 2. Asta înseamnă că nu avem doar o răspundere pasivă, ci o datorie proactivă de a promova articolele de la 2. Și apoi la articolul 4 se spune că orice obstacol în calea promovării acestui articol trebuie să fie îndepărtat, evitat, pentru că dacă nu, acest lucru ar submina credibilitatea Uniunii în ansamblul ei. Dacă luăm aceste valori în serios, înseamnă că trebuie să facem ce am făcut până acum în acest dosar. Și asta pe baza unei metodologii clare, serioase, care să permită ajustări, adăugiri, modificări pe parcurs venind din partea tuturor grupurilor politice. Acest raport este un document uh, lung. Componentele au sens uh, doar luate împreună, Își v-aș ruga să citiți pe cât posibil întregul document. În primele pagini, după o interpretare a valorilor fundamentale ale Uniunii, similară cu introducerea pe care tocmai am făcut-o aici, deci, la început găsim uh, cadrul general al acestui raport cu modificările constituționale, juridice, instituționale survenite în Ungaria în ultimii ani și jumătate, doi ani. Știți că s-au făcut multe schimbări. Constituția a fost modificată. În Ungaria există acum o nouă lege fundamentală. După adoptare a fost deja modificată de patru ori al patrulea amendament chiar a operat modificări substanțiale, apoi există legile organice adoptate doar cu majoritate de două treimi, ceea ce este foarte ușor în, în structura actuală a Parlamentului maghiar, însă s-ar putea să fie mai dificil în viitor. Există 26 teme diferite care, în conformitate cu Constituția, pot fi vizate de Parlament prin legi organice. Cam 49 de legi organice deja au fost adoptate și s-au făcut multe alte modificări în normele juridice, cam 500 în acest interval al minteri foarte scurt. S-au făcut și modificări instituționale, numiri în funcții și așa mai departe. În raport trecem apoi mai departe, făcând o evaluare a implicațiilor acestor lucruri în câteva sectoare. Constituția și în legile organice au modificat substanțial ceea ce am putea numi pietrele de temelie ale democrației, prerogativele aparatului judiciar și ale curții constituționale. Asta are un efect asupra principiului separării puterilor în stat. Apoi, chestiuni de libertatea mass media, pluralismul media, este o nouă autoritate de supervizare, cu o structură și cu puteri noi. Noi ne-am întâlnit cu reprezentanții acestei autorități pentru mass media în Budapesta, nu este pluralism acolo. În acești doi ani nu s-au generat uh, date obiective privind uh, chestiunile care ne interesează pe noi, și anume să știm dacă noua lege a avut consecințe cum ar fi autocenzura, dacă s-a intervenit în activitatea jurnaliștilor, dacă li s-a afectat independența acestora și așa mai departe. Această nouă autoritate media ar fi putut genera astfel de evaluări sau să solicite astfel de date unor observatori independenți, dar nu au făcut-o. Ne referim și la modificările operate de guvern după recomandările comisiei la Veneția, salutăm o serie de schimbări făcute. Punerea în aplicare a unora dintre aceste recomandări nu a mers pe cât, atât de departe pe cât s-a dorit și în alte uh, domenii s-au făcut pași înapoi. Cum ar fi biroul judiciar național, de exemplu. În Budapesta ne-am întâlnit cu reprezentanții acestui birou și la momentul respectiv nu a fost foarte clar dacă acest birou judiciar național, desemnat de executiv, dar uh, care are atribuții asupra puterii autorității juridice, nu știu dacă poate interveni direct în procedurile judiciare. Al, amendamentul 4 la Constituția Maghiară clarifică puțin lucrurile, dar nu cum ne așteptam noi, pentru că noi speram să se spună că acest lucru nu se poate face, nu se poate interveni, din potrivă se poate în anumite uh, uh, cazuri un o, o, o speță poate fi trimisă de la un tribunal la altul prin intervenția acestui birou. După acest cadru general, trecem la o evaluare în raportul nostru, salutăm anumite schimbări, dar criticăm, domnule tovarăș, aici avem o, o, o să avem o întâlnire comună cu AFCO la 5.45. Toți membrii AFCO vor fi aici pentru ședința comună. Vom discuta o temă importantă și anume aderarea UE la CEDO. V-aș sugera să, să rezumați puțin prezentarea noastră, să putem da cuvântul celorlalți membri. Sigur, și cei care vor lua cuvântul mai târziu vor trebui să nu uite că avem această constrângere de timp. Thank you for this, this to me, of course, it, since it... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați atras atenția. Sigur, am făcut multe și uh, m-am, lăsat puțin dus de val, dar am să încerc să fiu mai concis de acum încolo. Well, the question that I have, that I had posed to... Întrebarea pe care am pus o ultima dată Comisiei Libe când am discutat acest raport, sau mă rog, atunci documentul de lucru, a fost dublă. Mai întâi, dacă aceste schimbări au fost uh, de natură sistemică și dacă uh, era mai aproape de valorile din articolul 2. Opinia raportorului avizului e clară în ambele lucruri. Schimbările au fost într-adevăr de o natură sistemică, asta nu cred că este un punct de controversă, pentru că guvernul maghiar e de acord cu acest lucru. Aceste schimbări au uh, dus la o modificare totală a sistemului uh, constituțional maghiar. Și la a doua întrebare, cred că există o tendință generală. Sigur că existau multe uh, alegeri uh, ale guvernului, făcute de guvernul și Parlamentul uh, maghiar și le putem discuta articol cu articol, dar există un trend general și acesta nu se apropie, ci se îndepărtează mai degrabă de valorile pe care le avem exprimate în articolul 2. Deci asta este, evident, o concluzie serioasă și ne pune la o răscruce. Deci dacă vrem să susținem aceste valori din articolul 2 în mod serios și dacă identificăm o schimbare de sistem cu o tendință generală de a îndepărtare de valorile din articolul 2 <coughs> și mai mult o tendință care, dacă nu este corectată la timp, se va ajunge, vom ajunge să avem un risc serios de încălcare a principiilor și valorilor prevăzute în articolul 2 atunci lucrurile nu pot continua ca de obicei nici pentru instituțiile europene, nici pentru relația pe care au cu statul membru. Am produs așadar, am prezentat niște recomandări uh, autorităților maghiare pe chestiunile pe care le-am menționat. Vreau doar să subliniez un lucru în legătură cu aceste recomandări. Sunt recomandări generale. Nu cred că Parlamentul European dorește să vadă uh, niște schimbări minuțioase, precise. Deci, ce e important pentru Parlamentul European, foarte important, este să știe că aceste schimbări sunt compatibile cu valorile reprezentate de tratate și de Carta pentru Drepturile Fundamentale. Dar, mai ales, am făcut recomandări pentru Uniunea Europeană și voi prezenta patru dintre acestea. Mai întâi către Comisia Europeană. Cred că abordarea pe care am avut-o până acum, abordarea cazuistică pe care am avut-o până acum, n-a fost cea mai potrivită, pentru că vorbim de o tendință generală care trebuie tratată într-un mod general. Și cred că atunci când avem o problemă cu valorile din articolul 2, atunci asta e problema de pe piață și asta ar trebui să fie problema de pe masă între Comisie și statul membru vizat. Și recomand Comisiei să prezinte ceea ce numim o, ceea ce se numește o agendă, o abordare pe care Comisia ar trebui să o aibă atunci când uh, uh, abordează o astfel de problemă. În al doilea nu cred că cred că Uniune, Uniunea Europeană, instituțiile europene trebuie să aibă o abordare corectă față de guvernul maghiar, trebuie să, sigur, să colaboreze și Comisia trebuie să aibă o abordare uh, specifică și un dialog continuu cu Comisia și cu guvernul maghiar în ceea ce am putea numi un trialog pe articolul 2. Acestea sunt două recomandări privind cazul specific, dar pentru că nu e vorba doar de Ungaria, e mai mult decât Ungaria. Este, uh, trebuie să ne și asigurăm că există o anumită continuitate în uh, uh, criteriile de la Copenhaga și că acestea sunt respectate în Uniune. Sugestia este să stabilim un fel de mecanism Copenhaga, să existe un, o instituție, un fel de grup la nivel înalt Copenhaga, din, uh, format din uh, reprezentanți independenți și prestigioși, oameni de la Curtea Constituțională, de la Curtea Europeană de Justiție, foști miniștri de justiție, care să poată face un follow-up pentru a răspunde la preocupările pe care uh, guvernul maghiar le-a exprimat de multe ori. Și, în fine, ultima recomandare este pentru Parlament să se facă o conferință cu parlamentele naționale, curțile constituționale și societatea civilă, tocmai pe chestiunea articolului 2 pentru cetățeni și statele membre. Domnule Tavares, vorbiți deja de jumătate de oră și încă mai avem doar 30 de minute și 12 membri care uh, uh, vor să intervină. Deci vă rog să încheiați ca să ne ajutați înainte să trecem la ședința comună Comisia AFCO. Vă rog cu tot respectul, sunt sigur că puteți uh, vorbi mai pe scurt. Ultimul, ultima chestiune, 30 de secunde. m-am gândit la problema disponibilității, adică ideea cu democrația este că avem de-a face cu oameni politicieni care pot greși și o problemă uh, apare atunci când politicienii cred că sunt infalibili. Acest raportor nu este infalibil și nici raportorul nu este infalibil. De aceea este atât de important mai întâi să ascultăm opinia noastră, dragi colegi, și sunt nerăbdători să o aud, și să, evident, să amendăm acest raport și să-l comentăm, uh, să avem comentariile guvernului maghiar, pentru că democrația e în special sau în principal constă în a te asigura că procedurile pe care le ai permit măsuri corective și cred că asta este de asemenea important în acest caz din cauza conținutului și al raportului însuși, deci sunt nerăbdător să aud comentariile noastre. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că am vorbit 30 de minute. Tavares, now, now, now. We have a, we have... Mulțumesc. Acum avem o, o listă care a tot crescut. 13 membri și avem jumătate de oră. <clears throat> Așadar, vă rog, 3 minute fiecare. Nu uitați, 3 minute. 3 minute mai întâi va avea cu, vor avea cuvântul raportorii din umbră uh, eu, și eu sunt unul dintre ei. Vă rog să vorbiți cât mai la obiect și cât mai succint. Începem cu raportorii din umbră, mai întâi domnul Engel. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, nu mă așteptam să iau eu primul cuvântul, dar vă mulțumesc. că uh, Vreau să încep uh, aceste trei minute mulțumindu-i lui Rui Tavares. Pentru... E foarte important acest document de lucru și acest aviz. Uh, cum să uh, spun? Avem, există un sentiment uh, al multor membri ai acestei comisii. Totuși, presupun că vom avea ocazia să ne întoarcem de mai multe ori la acest raport și vom avea mai multe discuții. Vreau să fac unele comentarii deja. Am spus adesea că ce se întâmplă acum în Ungaria în termeni constituțional și juridici poate fi judecat în multe feluri. Eu iau notă de faptul că în acest moment în care noi avem o atitudine destul de critică, sunt uh, alți uh, avocați constituționaliști eminenți care spun că ce se întâmplă în Ungaria nu trebuie pus sub semnul întrebare. Deci asta dovedește ceea ce am spus de mai multe ori. Și anume că uh, juri... chestiunile juridice pot fi interpretate în multe feluri. Și de aceea, <clears throat> întotdeauna când treci la tribunal, o parte câștigă și alta pierde. Aș insista pe câteva puncte adiționale și voi lăsa colegi din alte grupuri să uh, Uh, să susțină aspectele mai pozitive din raport, ceea ce sunt sigur că se va întâmpla. Voi insista pe un alt uh, lucru față de care sunt destul de sceptic. Sunt extrem de sceptic în legătură cu recomandările făcute a autorităților maghiare să, de a merge într-o direcție care ar obliga Ungaria să dea curții constituționale un anumit statut și anumite atribuții. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată față de altă țară și nu aș, uh, aș avea o problemă dacă Parlamentul European se adresează dintr-o dată unei țări și îi spune Curtea ta constituțională trebuie să funcționeze în acest, în acest fel, știind că în alte 20 de țări din Uniunea Europeană curțile constituționale nu funcționează așa cum vrem noi să funcționeze obligatoriu un, într-un stat membru. Deci este o abordare față de care n-aș fi mulțumit. La fel, eterna poveste legată de recunoașterea bisericilor. 300 de biserici recunoscute și-au pierdut statutul. Domnule președinte, nu vă spuneați, eu nu cunosc 300 de biserici diferite, de religii diferite. Nu cred că există 300. Poate că sunt 300 de grupuri care se numesc uh, așa și care n-au pierdut uh, uh, dreptul să se numească așa, ci doar nu sunt recunoscute ca biserici, ceea ce se întâmplă și în multe alte țări. Și asta vreau să spun, pentru că m-am depășit timpul, mă voi opri foarte repede. Uh, sunt elemente cu care nu sunt, de care nu sunt mulțumit, pentru că înseamnă că evoluăm într-o direcție prin care încercăm să impunem un lucru pe care îl considerăm just, dar atunci va trebui să-l facem peste tot. Și nu cred că putem să facem asta și atunci se pune întrebarea ce este de bun simț. Ce trebuie să facem în acest raport? Ce ar fi de bun simț să facem în acest raport? Și sunt sigur că vom avea ocazia să mai discutăm despre asta și sunt nerăbdător să vă procedura de amendamente. Mulțumesc! you very much, Chair. Um, well, first of all, I would like... Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, aș vrea să-i mulțumesc lui Rui Tavares pentru munca sa. Uh, fiecare document a fost elaborat în cooperare cu toate grupurile politice. Uh, cred că sunt de acord cu raportorul când se întreabă dacă vedem o abordare sistemică în schimbările din Ungaria? Și dacă această abordare încalcă valorile înscrise în articolul 2 ale tratatului? Absolut. Cred că Și cred că discuțiile de până acum ne-au dat posibilitatea să vedem și schimbările făcute Constituției, pentru că acest uh, deja foarte faimos amendament a fost adoptat acum câteva luni, dar vorbim despre un amendament ca și cum ar fi un singur amendament. Nu, vorbim de 9 pagini de amendamente. Deci, dacă răspunsul este da, atunci E o abordare sistemică care merge împotriva articolului 2 din tratatul nostru. Întrebarea care se pune atunci este continuăm uh, cu activitatea ca de obicei, nu reacționăm în niciun fel sau avem o abordare diferită în acest caz? Domnul Engel a spus că recomandări specifice uh, către guvern din partea Parlamentului nu sunt binevenite. Ok, care ar fi sugestia dumneavoastră? Ca, ce să cerem guvernului să facă în acest, uh, într-o astfel de situație? Ca să ne asigurăm că valorile principale ale Uniunii sunt respectate. Dacă nu putem avea o astfel de recomandare, atunci putem avea ceva mai dur și știți exact că mă refer la ideea de a începe o procedură pe articolul 7. Cred că încă rămâne de discutat asta. Cred că nu putem spune că toată lumea se înșeală. Când vedem că și Consiliul Europei, Comisia de la Veneția, guverne individuale sunt atât de critice, ceva este fundamental greșit acolo și trebuie abordat și corectat și, într-adevăr, și eu sunt uh, nerăbdătoare să știu care este termenul limită pentru amendamente și cum vom proceda. Mulțumesc, doamna Vergiat. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să Mulțumesc și eu, ca și antevorbitorii raportorului, pentru modul în care a lucrat. Subiectul nu este deloc unul ușor și cred că a încercat să producă un document care uh, să poată să corespundă și opiniilor majorității raportorilor din umbră trebuie să uh, verificăm uh, modul în care Uniunea Europeană respectă prevederile articolului 2 și cum uh, respectă Ungaria prevederile privind drepturile fundamentale, pentru că știm prea bine că aici există probleme. În orice subiect care este abordat există și un altă țară din Uniunea Europeană care procedează similar nerespectând anumite drepturi. Uniunea Europeană este oare atașată valorilor prevăzute în articolul 2? Pun această întrebare într-o manieră provocatoare. Eu visez ca în interiorul instituțiilor europene valorile fundamentale prevăzute în articolul 2 să fie eh, protejate peste tot la fel de bine cum este protejată libertatea economică. Doamna Morvai, mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în limba maternă. pentru că împreună cu colegii mei unguri vreau să uh, mă întreb dacă și ei au, ca și mine, sentimentul de deja vu. Nu cumva uh, au mai trăit acest sentiment uh, ca uh, după uh, schimbările revoluționare din Europa, o curte constituțională să interpreteze într-o manieră abuzivă anumite concepte. În Constituția actuală figurează propoziția că statul maghiar este un stat de drept. De aici au fost trase diverse concluzii. Funcționarii de partid nu pot fi însă sancționați, obiectele furate nu trebuie returnate și multe alte asemenea uh, situații. Deci, eu cred că și acest raport este un raport uh, formulat într-o manieră abuzivă, pentru că sunt menționate diverse valori europene, dar care sunt scoase din context și mă întreb de ce ă, acest raport nu apără și alte valori, cum sunt lupta împotriva sărăciei, drepturile lucrătorilor, egalitatea dintre statele membre. Mai este abuziv acest raport și pentru că uh, s-a redactat acest raport tocmai despre Ungaria. Să ne gândim de pildă la punctul B. De fapt, despre în legătură cu toate statele ar trebui să fie elaborat un raport pentru a vedea dacă aceste state, după aderare, au uh, respectat drepturile fundamentale sau nu. Există asemenea rapoarte despre celelalte state membre? Nu. Iar în legătură cu articolul 2 care este menționat, uh, bun, uh, eu vă propun să analizăm și articolul 4. Aici se spune că Uniunea Europeană respectă egalitatea dintre statele membre. Se respectă oare egalitatea statelor membre? Se respectă oare identitatea națională? Pentru că uh, ea este legată și de uh, ordinea constituțională a fiecărui stat membru. Și mie mi se pare că aceste criterii nu se respectă. Deci eu cred că acest raport este unul abuziv și majoritatea cetățenilor din Ungaria sunt sătuli de acest uh, tratament să uh, nu uh, ne mai amenințați și cu articolul 7 care prevede că Ungariei s-ar putea retrage dreptul de vot. Președintele, uh, eu uh, sunt de asemenea raportor din umbră și aș vrea să uh, am o intervenție foarte concisă. Um, eu respect munca desfășurată de raportorul Tavares. A fost un volum um, de muncă extraordinar. Mie mi se pare că uh, documentul este foarte echilibrat. Se vorbește despre importanța respectării regulilor statului de drept, ale democrației, drepturile fundamentale uh, există în platforma constituțională a Uniunii Europene, care este tratatul de la Lisabona, dar este vorba despre principii pe care le îmbrățișăm împreună. Uniunea Europeană nu este doar o uniune a statelor democrate, ci o, și o uniune care apără valorile democratice. Pentru că nu este vorba doar despre un mănunchi de formule și de proceduri uh, care apără drepturile fundamentale. Noi um, apărăm dreptul minorităților de a participa la procesele legislative Um, există și drepturi ale opoziției față de majoritățile parlamentare. Este vorba de un bazin uh, al uh, drepturilor democratice și uh, în nici un stat membru nu se întâmplă lucruri ca cele pe care le regăsim acum în realitățile din Ungaria. Trebuie să existe respect pentru drepturile minorităților, trebuie să existe respect și față de individ. Nu cred că trebuie să facem trimitere la dilema de la Copenhaga în care se spune că statele candidate trebuie să fie supuse unei verificări din punct de vedere democratic și că după aderare nu mai avem posibilitatea să facem această verificare. De fapt, sigur că fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie să se supună unor reguli și Uh, nu este vorba în niciun fel de discriminare a Ungariei în comparație cu celelalte state. Nu este adevărat că noi uh, folosim uh, acest caz al Ungariei ca pe un fel de experiment de laborator. Noi respectăm Ungaria ca țară care a făcut eforturi în calea aderării la Uniunea Europeană, dar eu cred că și după aderare uh, trebuie să fie respectate toate principiile noastre și acest lucru este valabil pentru toate statele membre. În delegația pe care am condus-o în calitate de președinte al acestei comisii la Budapesta, am avut un dialog cu reprezentanții administrației. Dar uh, să vedem cum sunt respectate principiile pluralismului, care este uh, uh, atitudinea justiției, um, probleme uh, legate de apariția fenomenului de antisemitism în anumite cercuri din Ungaria ne preocupă. Deci, toate aceste fenomene sunt îngrijorătoare pentru conviețuirea pașnică în Uniunea Europeană. După aceea, procesul electoral ar putea să creeze probleme, pentru că în Ungaria vor avea loc alegeri în 2014 și ne interesează și modul în care se vor desfășura alegerile pentru Parlamentul European. Eu cred că Uh, acum se conturează un proces care poate să uh, fie de durată. Eu dau cuvântul acum domnului Kirchhoff, care este și el raportor din umbră. Mulțumesc. Eu voi vorbi în numele Antiei McIntyre pentru acest uh, raport și nu vreau să intru în detalii astăzi, pentru că noi vom putea să continuăm să urmărim efectul acestui raport. De aceea aș vrea să vă spun dumneavoastră, domnule președinte, și altor colegi în această comisie. Poate că aveți o abordare politică vis-a-vis -vis de Ungaria. Noi trebuie să fim foarte precauți. Când am vorbit despre Bulgaria, uh, ne-am dat seama că nu trebuie să ne transformăm într-un fel de comisie de anchetă în legătură cu situația din diversele state membre. Nici uh, nu trebuie să devenim uh, un centru de um, poziții conflictuale. Dacă există standarde într-un anume stat membru care constituie preocupări, în această comisie sau în altă parte, ă, cum ă, în Ungaria ă, ar putea să existe, dar poate că există și în alte state membre în clipa de față, atunci mie mi se pare că noi trebuie să transmitem aceste preocupări Comisiei, care este gardianul respectării tratatului. Și uh, eu cred că trebuie să așteptăm o analiză din partea Comisiei, să nu încercăm să uh, viciem într-un fel climatul politic. Eu reprezint o țară care nici măcar nu are o Constituție scrisă. Deci, modul în care Uh, evoluează uh, situația politică în alte state uh, membre din Europa în ultimii 20 de ani a constituit și pentru noi o sursă de inspirație. Am văzut cele mai diverse fenomene, mai ales din Europa Centrală. Și ca atare, noi trebuie să urmărim progresele pe care aceste țări le fac de la o dictatură, de la un regim despotic înspre democrație. Dar sigur ă, că trebuie să ajungem la niște concluzii. Din punctul meu de vedere, și spun, reprezint poziția doamnei McIntyre, care a participat la o vizită și a avut o contribuție esențială la raport, vom urmări modul în care acest uh, raport se va finaliza uh, Apreciez modul în care a fost prezentat raportul, dar în orice caz, acest raport nu trebuie să se transforme într-un fel de uh, operație de, de investigație. Acesta este punctul meu de vedere și sper să îl susțineți. Mulțumesc foarte mult, doamna Bauer. Mulțumesc foarte mult și eu voi vorbi în maghiară. Și voi avea o intervenție scurtă și uh, vă rog uh, ca uh, timpul pe care nu îl voi folosi eu să-l puneți la dispoziție doamnei Kinga Gal. Eu mă întreb dacă la considerentul GH este exprimată o poziție obiectivă sau nu și v-aș ruga foarte mult ca în comisia noastră să ne gândim și la încălcările drepturilor minorităților. În ce privește punctul 61, mă întreb dacă Comisia de la Veneția, respectiv recomandările făcute de către Comisia de la Veneția, um, se află deasupra Constituției unei țări. Uh, credeți că ele pot într-adevăr să fie, să fie Uh, deasupra uh, Constituției unei țări, credeți că Ungaria nu este un stat de drept? Chiar vorbiți serios? La această întrebare aș vrea să mi se răspundă. Și tot așa cum a spus și domnul Kirchhoff, uh, uneori nu facem judecăți fără să ținem seama și de opinia celorlalți. Doamna Gal, Dați-mi voie să vă spun că ne aflăm aici la uh, într-un proces de lungă durată privind Ungaria. Practic, timp de un an uh, am avut tot felul de soluții neobișnuite, cinci documente de lucru, discutarea cazului Ungariei, care s-a aflat mereu pe ordinea de zi am avut acum un raport neobișnuit în fața noastră. Un raport de inițiativă care are 31 de pagini. Eu uh, nu uh, am avut niciodată posibilitatea să uh, elaborez un raport de inițiativă care să depășească trei pagini. Deci mie mi se pare că este o practică neobișnuită, deosebit de neobișnuită. Și nu găsesc că este acceptabil să uh, analizăm în uh, raport cu Ungaria uh, prevederi legale pe care le criticăm afirmând că sunt problematice atâta vreme când Aceleași soluții instituționale sau prevederi există și în alte state membre și nu au fost niciodată considerate a fi problematice și nu au fost criticate. Uh, dacă există uh, nenumărate state membre în care uh, s-a recurs la aceeași soluție instituțională și dacă Ungaria este criticată, mie mi se pare că este o dovadă certă de folosirea unui dublu standard eu în legătură cu soluțiile criticate care există încă din anii 1990 uh, în sistemul legal din Ungaria nu au fost criticate niciodată și acum uh, ne trezim că sunt inacceptabile, ceea ce este în detrimentul uh, statului de drept. Și mă refer la acele decizii, legi care nu mai pot fi modificate decât cu o majoritate de două treimi. Acum mi se pare că atitudinea aceasta de fapt pune în pericol statul de drept. majoritatea celor 31 de pagini conțin uh, Uh, afirmații uh, și interpretări care uh, induc în eroare. Dacă ați fi luat în serios toate răspunsurile pe care guvernul maghiar vi le-a furnizat la întrebările dumneavoastră, cred că nu s-ar fi ajuns la afirmațiile care se găsesc în raport și care nu se bazează pe fapte reale. Faceți tot felul de citații, uh, oferiți citate din diverse documente, dar de fapt uh, acolo unde citați uh, o problemă care ar putea să fie criticată, Uh, nu menționați și răspunsurile care v-au fost furnizate și care ar putea să clarifice lucrurile. Deci, de ce um, ați acționat unilateral, mi se pare că în felul acesta nu s-a acționat cu bune intenții și se dorește uh, inducerea în eroare. Eu cred că noi nu ne putem substitui uh, rolului unui tribunal. Și uh, mie mi se pare că uh, aici avem de a face cu un fel de condamnare în cadrul unui proces, ceea ce mi se pare că este inacceptabil. Uh, eu cred că uh, în felul acesta e foarte ușor să faci orice afirmație îți convine, uh, chiar dacă nu este uh, reală, nu este adevărată. Am putea să parcurgem articol după articol în cele 31 de pagini în care să spunem care articol este greșit, care este Um, o interpretare eronată. Eu cred că așa ar trebui să procedăm în această comisie. În plus, nu. Știu că timpul este înaintat, dați-mi voi însă să uh, închei expunerea. În legătură cu recomandările, modul în care ele sunt făcute uh, încurcă de fapt și inversează rolurile. Pentru că uh, trebuie să vă gândiți la competența unui uh, parlament care s-a bazat pe alegeri libere și guvernul a rezultat din aceste alegeri libere. Nu ă, trebuie să confundăm lucrurile. Este inacceptabil și noi toți avem sentimentul și nu ă, doar eu, cred că aproape toți cei care vor citi aceste recomandări le vor uh, trata ca pe un fel de ultimatum. Uh, Uh, vis-a-vis de Ungaria, ceea ce nu s-a uh, făcut cu niciun alt stat membru din Uniunea Europeană. Dacă așa se va proceda, cred că până la urmă Uniunea se va prăbuși. Eu uh, nu pot să fiu de acord cu modul în care recomandările au fost făcute, mai ales că modele ca cele care se regăsesc în Ungaria Eh, există și în alte state membre. Mulțumesc, domnul Weidenholzer. Eu vin dintr-o țară vecină Ungariei, din Austria, și eh, Ungaria este vecinul nostru cel mai îndrăgit. Avem um, ani de istorie comună și uh, știm exact că, de fapt, datorită vecinătății noastre a existat și o contribuție până la urmă la căderea zidului Berlinului. Deci, ă, eu înțeleg acum că este foarte greu să găsim o ieșire din această dezbatere. Și Austria a trecut printr-o, în istoria contemporană printr-o perioadă de sancțiuni din partea Uniunii Europene care, pe care le-am perceput ca fiind nedrepte. Ehm, eu pot înțelege cum o situație poate la un moment dat să aibă niște efecte psihologice nefericite. Nu este momentul pentru a expune aici poziția mea politică ehm, ehm, care, într-un fel, nu susține întru totul conținutul raportului domnului Tavares, dar el încearcă într-o manieră de pozitivism legal să uh, analizeze evoluția faptelor din Ungaria și mie mi se pare că această încercare este importantă. Uh, pentru noi toți este important, pentru că uh, este cineva uh, care vine din afara comunității noastre. Eu salut această uh, abordare și eu cred că dificultățile existente în clipa de față ar putea să fie depășite și acest uh, semnal de alarmă ar putea să avertizeze și alte state membre care au tendința să încalce anumite prevederi ale statului de drept, să nu o facă. Cred că uh, Eh, ar fi foarte important ca și Consiliul să se pronunțe în legătură cu această problemă, că pentru că nu trebuie să lăsăm Statelor Unite ale Americii până la urmă puterea de a se pronunța. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc! Eh, eu Vreau să spun că elementul cel mai trist în întreaga chestiune este că majoritatea uh, ungurilor percep aceste demersuri ca fiind foarte, foarte nedrepte uh, și asta uh, face ca tot mai puțini oameni să creadă în valorile europene. Există două chestiuni care uh, lezează pe unguri și sentimentul lor de dreptate foarte tare. Unul dintre ele este că nimeni nu uh, poate să creadă că uh, Ungaria este singurul stat membru care să uh, trebuiască să se supune unui proces de monitorizare. Cred că există și alte state membre care ar trebui să uh, aibă același tratament. Dar mai există și alte aspecte și mulți mă întreabă acasă uh, ca um, în timpul guvernului socialist uh, condus de premierul Gheorghe, s-au întâmplat multe lucruri care au încălcat drepturile europene. Au fost drepturi scandaloase uh, în comparație cu uh, legalitatea europeană. În octombrie 2006, în cadrul unei demonstrații, poliția uh, guvernului socialist a fost deosebit de violentă împotriva participanților la demonstrație. Au existat și alte exemple și oamenii mă întreabă acasă de ce uh, aceste aspecte nu au fost niciodată criticate de către europeni uh, șeful serviciului secret din Ungaria a uh, preluat agenți secreți ruși pentru uh, a îi controla pe agenții secreți uh, unguri pentru a-i verifica dacă uh, sunt apropiați de FIDE sau nu. E bine, Ungaria fiind o țară membră NATO, ce pot eu să răspund concetățenilor mei Ehm, când mă întreabă de ce Uniunea Europeană nu este preocupată de aceste aspecte, pentru că ehm, nu a existat nici o atitudine critică la nivelul Uniunii Europene în legătură cu acest demers a șefului serviciului secret, tot așa cum nu au existat proteste nici în legătură cu acea intervenție brutală a poliției în anul 2006. Toți cei care privesc lucrurile din afară au sentimentul că Aici nu se face, de, de, nu s-a declanșat decât o campanie de murdărire a imaginii Ungariei. Mulțumesc. Haza ott van, ahol jog van. Senki nem... Patria e, e numai din drepturi. Patria există atâta timp cât există drepturi. Însă, uh, dacă, însă problema cu Ungaria este că nu mai e o, o patrie. Uh, față de ce a spus Comisia de la Veneția și alte instituții, nu vreau să reamintesc acest lucru, dar dacă am fi fost atenți la criteriile de la Copenhaga și la recomandările Comisiei de la Veneția, de exemplu, în ce privește ce face Slovacia cu legea Uh, limbii prin care minoritatea maghiară este împiedicată să-și uh, folosească limba maternă. Se vorbește despre antisemitism, despre probleme legate de confesiunea religioasă. Dar nu s-au găsit membri a unor instanțe religioase Uh, evreiești sau altele printre cele care au fost uh, uh, care nu mai sunt nerecunoscute. Deci 300 de pagini și 300 de religii. Știți că exista și religia de vrăjitoarelor și tot felul de alte prostii de genul acesta. Acestea sunt grupurile care n-au fost recunoscute. Da, trebuie să spunem că în Europa avem uh, uh, rădăcini creștină în Europa. Există instanțe maghiare care au avut, există persoane care au avut 30 de minute ca să intervină și persoane care nu. Iată, așadar. Căsână. O să avem foarte multe amendamente, mai ales de suprimare. Doamna Ianoca. I have a deja vu also because few... Și eu am o senzație de deja vu. Cu câțiva ani în urmă ne-am dus în Italia să vedem uh, cum se face amprentarea uh, cetățenilor de origine romă de către guvernul domnului Berlusconi. Și am fost foarte dezamăgiți că n-am găsit nimic și a trebuit să le spunem romilor că n-au au fost folosiți de un bloc politic ca să dea în celălalt. M-am uitat în raportul noastră, vorbiți acolo de discursul anti-Roma și antisemit în Ungaria. Am avut aceeași impresie. Nici în Italia n-am găsit atunci nimic. Acum în Ungaria, antisemitismul și sentimentul împotriva romilor este mult mai puțin palpabil decât era cu 3-4 ani în urmă atunci au fost uciși niște cetățeni în Ungaria pentru că erau romi. Cazul e încă la tribunal pentru că nu se știe în ce măsură poliția secretă nu a intervenit uh, distrugând o serie de dovezi și documente să spui că discursul împotriva romilor și discursul antisemit uh, este în, în ascensiune în Ungaria e absurd. În ultimii ani, Ungaria a muncit din greu în Consiliu și eu însă mi-am fost desemnată să reprezint, iată, practic uh, grupul rom în Parlamentul European. E foarte greu să se dovedească Europei uh, că aceste tendințe sunt în creștere în Ungaria. Dacă guvernul maghiar n-ar fi introdus astfel de priorități pe ordinea de zi a Consiliului în 2011, încă n-am fi avut instrumentele care să ne dea posibilitatea să luptăm împotriva antisemitismului și împotriva sentimentului împotriva romilor. Din potrivă, tocmai guvernul maghiar, și spun asta nu în calitate de unguroaică, ci și ca raportoare, uh, privind uh, evaluarea planurilor naționale de incluziune a romilor. Pot să vă spun în această calitate de raportoare că Ungaria a avut cel mai mare punctaj atunci când s-a evaluat strategiile de integrare. Celelalte două țări comparabile sunt Suedia și Finlanda, unde sunt câteva mii de romi doar. În Ungaria sunt peste 100 de mii de oameni care așteaptă să fie ajutați. Oameni care așteaptă ca mass media să transmită informații clare despre ei. Cred, prin urmare, că raportul dumneavoastră ar trebui să fie pe cât de obiectiv posibil m-am bucurat să văd aici că ați inclus un citat care spune că Parlamentul Maghiar a adoptat legi în domeniul penal și civil pentru a lupta împotriva discursurilor rasiste. Dar n-a spus de ce Orban a trebuit să ia aceste măsuri, pentru că înainte de Orban se mărșăluia pe stradă strigându-se țiganilor o să muriți. Asta acum legal nu se mai poate în Ungaria. La fel, al patrulea amendament, discursul xenofob. Și domnul Orban, la întâlnirea Congresului Mondial Evrez de la Budapesta, a, a discutat cauzele antisemitismului și a tendințelor anti-Roma în Europa. A explicat foarte bine care este semnificația poverii sărăciei atunci când e vorba de genera intoleranță. Știți foarte bine că sunt motive economice, însă el n-a spus un lucru. Un lucru, o chestiune pe care a rezolvat-o. Raportarea părtinitoare nu face decât rău comunităților evreiești, comunității rome și așa mai departe. Asta ne înspăimântă cel mai mult. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Indveld. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că această dezbatere am avut-o iar și iar și iar și iar, n-ajungem nicăieri, sunt de acord și cu cei din partea stângă și cu cei din partea dreaptă. Această comisie nu poate fi judecător sau juriu, autoritățile competente trebuie să ocupe de asta, aș recomanda să demarăm procedura în baza articolului 7.1 mă deranjează în mod deosebit acuzațiile ridicate în principal de colegii maghiari, dar și de alții, că noi avem aici o motivație politică, că e o conspirație, că noi avem motive ascunse. M-am săturat să tot aud asta. Și guvernul american a trimis o scrisoare guvernului american. Pe americanii poți acuza de multe, dar nu că ar avea vreun interes politic în a critica Ungaria dacă trebuie să critique vreo țară europeană sau nu, asta e altă chestiune, dar nu putem să-i acuzăm că ar fi părtinitori, nici OCDE-ul, Comisia Europeană, Comisia de la Veneția, nu au partipriuri aici. Resping acest lucru mă deranjează, ar trebui să terminăm cu asta și să privim situația. Sunt faptele din raport reale sau nu? Poate că da, poate că nu. Aveți posibilitatea să înaintați amendamente în acest sens ca orice alt membru al cauzei. Așa că haideți să nu mai vorbim din postura de victime. M-am săturat. Raportul colegului Tavares ne oferă un tablou complet, nu sunt în măsură să judec verdicitatea detaliilor din raport, nu putem face asta astăzi, mi-ar fi plăcut ca recomandările să meargă mai departe și să ceară demararea procedurii de articol 7 și să, să terminăm astfel cu toată dezbaterea de aici. Și ultimă observație. să tot vorbește de standarde duble. Și am spus aici în repetate rânduri. Da, într-un fel, am recurs la standarde duble în măsura în care N-am demarat o astfel de procedură până acum în alte cazuri. Asta nu înseamnă că trebuie să, repatăm, să repetăm greșeala din trecut. Uniunea Europeană evoluează. Uitați-vă la zona euro. Acum am ajuns la ora socotelilor. Asta trebuia să facem acum 10 ani. Schimbăm puțin metodele în zona euro, trebuie să schimbăm metodele și cât e vorba de drepturi fundamentale, pentru că fie, că sunt, fie suntem o comunitate de valori comune, fie nu considerăm că există un risc serios de încălcare a drepturilor fundamentale și a regulilor democratice. Dacă da, atunci luăm măsuri. Dacă nu suntem dispuși să acționăm, dacă nu avem curajul de a o face, ar, ar trebui să nu mai vorbim despre valori deloc. Aici nu e vorba de Ungaria, e vorba de capacitatea Europei de a-și promova și de a sprijini propriile valori. Și un ultim lucru. Mi-ar face o plăcere deosebită dacă Uniunea Europeană ar veni în țara mea, ar examina ce se întâmplă acolo să critique ceea ce se întâmplă în țara mea dacă se constată o încălcare a drepturilor a, fundamentale. Și da, există încălcări ale drepturilor fundamentale și în Olanda, mai ales când e vorba de solicitanții de azil. Haideți comisie în Olanda, mergeți în oricare stat membru și analizați aceste situații de încălcare a drepturilor fundamentale. Domnule Tavares, foarte, foarte pe scurt vă rugăm, pentru că ne-am depășit cu mult timpul. Nu, foarte pe scurt și eu, spune doamna Gânț, e important aici să înțelegem că nu e vorba de Ungaria, e vorba de o serie de recomandări care ar putea duce la o soluționare a dilemei generate de criteriile de la Copenhagen. Doar câteva informații aș avea de adăugat. Sunt foarte importante, dar n-am să intru în detalii. În, prim, în primul rând, legea privind bisericile. 300, nu știu câte biserici uh, au fost interzise sau închise. E, e inacceptabil așa ceva. Dar problema acolo e că decizia dacă o biserică poate funcționa sau nu este una politică. Parlamentul decide. Nu există nicio procedură de recurs, nimic. Dacă Parlamentul ar formula măcar niște cerințe minimale pe baza acestor cerințe, s-ar putea înființa sau interzice sau închide biserici ar fi acceptabil. Dacă vorbim de antisemitism și sentimente împotriva minorității rome, aceste lucruri se regăsesc în multe alte țări. Problema însă e că guvernul maghiar îmbrățișează personalități ale extremei drepte care se pronunță în mod deschis potriva minorității evreiești sau rome și încurajează acest sentiment xenofob. Problema aici este rolul guvernului în acest context. Îmi pare rău, dar aceste grupuri încă mărceluiesc pe străzile Ungariei grupurile de extremă dreapta. Problema generală este cea a schimbărilor sistemice, după cum s-a spus aici. Putem intra în detalii, însă tabloul de ansamblu este periculos. Mi se spune într-una că nu sunt cazuri concrete, ci că nu există foarte multe probleme concrete. Dar problema cea mai mare este tabloul de ansamblu. Acum, spune domnul președinte, domnule Tavares, concluziile. Stimați colegi. într-o zi nu o să mai fim în Parlament. Și când ne întoarcem la noi acasă, ce ne-am aștepta de la Parlamentul European când e vorba de drepturile noastre fundamentale de statul de drept? Am vrea ca Parlamentul European să joace un rol activ. Vrea să fim siguri că cineva de aici, cineva ales de noi, că și noi suntem instituție democra- aleasă prin vot democratic. Am vrea ca un membru al Parlamentului să nu rămână tăcut atunci când e o problemă cu drepturile fundamentale. Asta aș vrea eu ca cetățean după ce plec din Parlamentul European. Și la asta trebuie să ne gândim atunci când discutăm astfel de chestiuni în prezent. Avem un mandat din partea cetățenilor noștri și în conformitate cu îndatoririle care ne revin, conform articolului 3.1, promovăm acele valori esențiale pentru noi ca cetățeni atunci când vor fi alți membri ai Parlamentului European, nu noi, urmașii noștri. Dacă noi nu luăm măsuri, cei din viitor o să spună legislativul din 2009-2014 s-a confruntat cu dileme similare, dar n-au făcut nimic. Așa că avem și noi, urmașii lor, dreptul să nu facem nimic. Mai rămâne oare această opțiune pe masă? Sunt probleme în multe state membre. Temerea mea este însă că dacă Parlamentul European nu e o poziție fermă atunci când e vorba de drepturile fundamentale, mai ales că avem articolul 2 din 2009 încoace, că înainte nu l-am avut, dacă nu suntem serioși și fermi, o să avem tot mai multe probleme cu drepturile fundamentale dorim să fim asemenea altor instituții care în istorie nu și-au îndeplinit misiunea istorică ce le revenea. Vrem să ne trezim cu probleme de drepturi fundamentale într-un sfert, într-o trăime, într-o jumătate din Uniune? În orice țară, Olanda sau Germania, Portugalia sau Finlanda. Guvernele și parlamentele au dreptul de a fi chiar creative atunci când vin cu noi legi. Pot schimba regimul unei țări. Să dacă schimb regimul constituțional, trebuie să o faci în mod democratic, în direcția sporirii drepturilor democratice, a transparenței, a drepturilor opoziției, proceduri parlamentare care să permită ajustări și nu să devină mai constrângătoare. În acest Parlament noi vom recurge la maximum la aceste proceduri pentru a permite un maxim de pluralism în redactarea acestui raport. Ce am discutat astăzi a fost opinia raportorului. Rezultatul final va fi opinia Comisiei și apoi a întregului Parlament. Cu adăugiri din partea colegilor care s-au pronunțat critic în legătură cu acest raport. Și de asemenea cu contribuția celor care l-au apreciat. Dacă identificăm o tendință de a ne îndepărta de valorile de la articolul 2, nu cred că avem dreptul să rămânem pasivi sau tăcuți. În același timp, și cu asta am să închei, nu avem dreptul de a face un exemplu dintr-o țară. Prin urmare, ce putem face și ce încerc eu să fac, prin recomandările mele, două adaptate cazului, și cerând măsuri din partea Comisiei, pentru că Comisia va trebui să reacționeze. Pe lângă acestea două, mai sunt două recomandări generale care sunt menite a aborda chestiunea în context general european. Cred că aceasta ar fi abordarea de urmat, însă sigur aștept să văd ce spun și colegii. Și o ultimă chestiune, trebuie să mulțumesc secretariatului și birourile colegilor care au colaborat cu noi în acest an extrem, extrem de lung. Mulțumesc și personalului meu și consilierilor politici. N-ar fi cinstit din partea mea să ne mulțumesc. Mulțumim raportorului, mulțumesc tuturor membrilor, spune președintele. E timpul să anunțăm termenul de depunere a amendamentelor, pentru că despre asta e vorba aici. Nu am avut decât uh, un proiect de raport. Termenul de depunere a amendamentelor 21 mai, ora 12, la amiază. Acum avem o întâlnire cu ușile închise împreună cu Comisia AFCO. Cei care nu doresc să participe la întâlnirea din următoarea jumătate de oră sunt rugați să părăsească sala în liniște. Vă mulțumesc!